Bonjour et bienvenue. Bună ziua, bine ați venit tuturor. Începem această reuniune prin adoptarea ordinii de zi. Are cineva obiecții sau comentarii în ceea ce privește ordinea de zi? Nu, prin urmare considerăm că ordinea de zi este adoptată. Ați primit procesul verbal a reuniunii din 5 noiembrie 2012. Aveți observații în legătură cu acest proces verbal? Dacă da, vă rog să le comunicați secretariatului înainte de sfârșirea, sfârșitul acestei reuniuni, altfel procesul verbal se consideră adoptat. Ați primit de asemenea în dosarele dumneavoastră recomandările și deciziile luate cu ocazia reuniunii coordonatorilor din 21 noiembrie și 13 decembrie. Dacă aveți observații în legătură cu rezultatele acestei reuniuni, puteți să le semnalați secretariatului înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Altfel, rezultatele respective vor fi adoptate ca atare. În ceea ce mă privește, nu am alte comunicări de făcut. Comisia are vreo comunicare pentru noi? Se pare că nu. De asemenea, nu am primit uh, întrebări care să trebuiască a fi puse comisiei. Iată de ce vă spun că îl primim cu plăcere printre noi pe domnul comisar Pibals pentru primul punct important al ordinii de zi, întrucât este vorba de un schimb de opinii legat de programul nostru de activități uh, pentru 2013 în materie de politică și dezvoltare. E vorba despre ceea ce noi numim dialog structurat. Vom avea și mâine un dialog structurat cu doamna comisar Gheorgheva legat de ajutoarele umanitare. Bine ați venit, domnule comisar, și vă dau de îndată cuvântul. Honorable members, distinguished... Dragi uh, colegi, uh, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult că mă aflu astăzi aici și ca să vă informez în legătură cu progresele de anul acesta vis-a-vis -vis de politicile de dezvoltare și să privim împreună spre viitor, în anul viitor. Cred că este sigur să spunem că 2012 a fost un, un, un an destul de bun pentru politicile de dezvoltare la nivel european. În ciuda provocărilor majore cu care ne confruntăm, am reușit să câștigăm o acceptare largă vis-a-vis de agenda noastră pentru schimbare și noile direcții ale politicilor de dezvoltare pentru că ne străduim să, să atingem un impact înalt care să ne ajute să realizăm, să avem succes în teren. Multe state membre au o abordare similară vis-a-vis -vis de cooperarea lor în domeniul dezvoltării, ceea ce arată că ne aflăm pe drumul cel bun. În același timp, Uniunea Europeană și-a păstrat rolul de lider pe uh, piața, pe arena internațională în domeniul dezvoltării. Și în acest an de dezvoltare durabilă pentru energie pentru toți, Uniunea Europeană a jucat un rol predominant în ceea ce a presupus crearea unei alianțe internaționale bazată pe parteneriate cu țări implicate în reformă și o, uh, o rețea de investiții împreună cu uh, donatorii care au la dispoziție instrumente novatoare de finanțare în vederea modernizării serviciilor de energetice până în 2030. La summitul din aprilie, președintele Barroso a angajat Uniunea Europeană în a ajuta 500 de milioane de oameni din țări în curs de dezvoltare care să aibă acces la energie sustenabilă până în 2030. Nimeni nu, știe, nimeni nu spune că va fi o sarcină ușoară, din potrivă, va fi o provocare uriașă. Însă aceasta este, acesta este tipul de provocare pe care Uniunea Europeană este mai mult decât capabilă să o depășească. Hotărârea noastră să susținem această energie sustenabilă pentru toți se reflectă în tot ceea ce facem noi la, pe, pe teren ca să obținem succese. În mod similar, Uniunea Europeană este angajată în a combate um, problemele în domeniul uh, sărăciei. Acest uh, sistem funcționează pe principii similare și uh, sperăm să obținem rezultate similare. Tendința de ajutor la nivel uh, european este, are vești foarte bune în multe state membre din motive regretabile, dar de înțeles și-au micșorat ambițiile. Aceasta face ca atingerea uh, obiectivului de 0,7% o provocare majoră și uh, așteptăm ca statele membre implicate să să uh, țintească spre um, ajutorul pentru dezvoltare. Sunt încrezător că Uniunea Europeană trebuie să-și, realize, să împlinească acest uh, angajament care a fost luat anul, anul acesta la Consiliul European. Dacă 2012 a fost un an bun, noi dorim ca anul 2013 să joace un rol central. În 2013 vom, vom dori ca agenda de schimbare să devină realitate, vom lucra cu țările partenere ca să concentrăm asistența pe, um, pe guvernanță, uh, pe drepturile omului, pe dezvoltarea umană vom uh, concentra uh, asupra transformării asistenței într-un catalizator, pentru că acest ajutor trebuie să fie țintit spre cei care au nevoie cel mai mare de el și el să fie livrat cât mai, uh, în mod cât mai adecvat cu putință pentru a obține în teren cele mai bune rezultate și să obținem valoarea cea mai bună pentru banii cheltuiți. Vom lucra, vom colabora cu statele membre, mai ales prin programe uh, mixte, comune, cu țări partenere. Împreună cu agenda pentru schimbare, abordarea noastră modernizată în plan bugetar este un element cheie al planului nostru de a face ca politicile de dezvoltare să dea rezultate mai bune cu un impact mai mare. Vom limita ajutorul nostru bugetar la țări care Ah, vom ști că folose, vor folosi cel mai bine acești bani, menținând în același timp un nivel înalt de guvernanță, ah, incluziune și drepturi, ah, drepturi umane. Ne vom strădui să se realizeze, să facem să se realizeze reforme în sectoarele care au nevoie de ele. De asemenea, vom continua să sprijinăm în continuare țări aflate într-o situație fragilă sau, ă, fragilă sau țări în tranziție. Aceasta este o formă nouă de, asisten, de asistență care să ajute la menținerea funcțiilor vitale ale unui stat. Ă, punerea în practică acestor principii anul următor va ă, pregăti drumul pentru o abordare europeană, cu adevărat europeană, în ceea ce privește um, realizarea unui, unui ajutor bugetar eficient. Anul trecut, pe vremea aceasta, v-am prezentat propunerea Comisiei vis-a-vis -vis de re, instru, instrumentul relațiilor externe. Bineînțeles că aș fi dezamăgit dacă propunerea noastră pentru o creștere a acestui instrument nu ar fi câștigat, nu ar aș, câștigat acceptare. Cred că trebuie să trimitem un semnal puternic de aici și contez mult pe ajutorul dumneavoastră ca să mă ajutați să realizez acest lucru. Doresc acum să ajung la situația extrem de delicată a actelor delegate. Cred că mă știți până acum, ca să știți că acord o mare atenție Um, aspectului democratic și um, echilibrării controlului um, democratic cu un sistem funcțional pe de altă parte. De aceea mă voi strădui, vom lucra împreună și cu colegii de la Consiliu în săptămânile următoare ca să găsim um, echilibrul potrivit. Vreau să mă îndrept acum către o mare, a doua mare uh, uh, provocare, cadrul de după 2015. Comisia va emite o comunicare vis-a-vis -vis de cadrul adecvat în care Uniunea Europeană trebuie să-și adopte poziția vis-a-vis -vis de aceste instrumente și de obiectivele de dezvoltare uh, durabilă în vederea adunării din septembrie. Deci, reuniunea din septembrie va avea un raport de la uh, grupul înalt, de nivel înalt vis-a-vis de dezvoltarea globală dincolo de 2015 și um, sunt mândru din acest motiv. De asemenea, uh, avem și un, uh, o contribuție vis-a-vis -vis de aceste obiective sustenabile Aș dori să vă mulțumesc pentru invitație de a putea dezvolta acest cadru de dezvoltare post-2050. Totuși, până atunci, aș dori să trasez, să trasez o scurtă schiță. Prioritățile noastre imediate trebuie să se concentreze pe uh, țările și sectoarele uh, care nu sunt chiar pe drumul cel bun. Cred că acest uh, lucru a reprezentat o poveste de succes, de aceea cred că nu avem motive să, mm, să ne abatem de la urmărirea acestor obiective. Trebuie să acceptăm însă că combaterea, lupta cu sărăcia este departe de a se fi terminat. Aceste uh, instrumente trebuie să reprezinte o platformă de a face progrese mai mari după 2050. Uh, Aceasta înseamnă a profita de, de perspectiva istorică pe care o avem de a elimina aceste probleme într-o generație. Nu va fi ușor de făcut, însă uh, cu o activitate hotărâtă le putem realiza. Așadar, eradicarea sărăciei trebuie să fie prioritatea noastră principală Cred că o viață decentă pentru toată lumea până în 2030 ar trebui să fie o valoare de bază pentru noi și transformarea acestei viziuni în realitate va implica o abordare mai extinsă a valorilor umane și democratice. În primul rând, trebuie să ne, uh, trebuie să garantăm bunăstarea popoarelor noastre, un cadru viitor de drepturi de bază, astfel încât fiecare cetățean uh, de pe planetă să se aștepte la realizarea cererilor lor. Pentru că uh, ajutorul trebuie să vină nu numai din plan național, ci și din plan internațional. În plus, stata, uh, statele um, ar trebui, unele state trebuie să, uh, să primească asistență ca să combată insecuritatea și sărăcia. De aceea, al doilea principiu trebuie să fie garantarea democrației, echității și drepturilor omului printre motoarele, um, motoarele acestor acțiuni uh, deci unele, uh, unele popoare nu pot să, să atingă uh, singure aceste obiective, de aceea trebuie ajutate. Al treilea principiu principiu se referă la o gestionare uh, corectă a resurselor naturale. Aici trebuie să vorbim despre acțiuni care să împiedice epuizarea acestor resurse. A sosit momentul să punem pe picioare politici care să apere valorile noastre naționale înainte ca, um, ca um, practicile uh, actuale să uh, le distrugă. E vorba de um, obiective și um, cerințe pe care le-am uh, inclus în agenda noastră de schimbare și aceste, uh, toate aceste principii trebuie să figureze într-o agendă post-2050. Rio nu a fost un uh, succes nemaipomenit, deși a pus temeliile, bazele progresului. Știm cu toții că dacă nu ne ocupăm de durabilitatea la nivel global și provocările legate de schimbările climatice, toată activitatea pe care o depunem în ajutarea țărilor uh, sărace nu va da rezultate. Simplul fapt este că schimbările climatice și alte provocări globale vor lovi acele țări care nu reușesc să le facă față. Și această problemă trebuie rezolvată. Rio plus 20. Comunitatea internațională a, căzut de, a fost de acord cu faptul că aceste obiective trebuie să fie coerente uh, și integrate în agenda um, Uniunii Europene 2000, dincolo de 2050. Procesul de a stabili aceste obiective trebuie să fie coordonate și trebuie să se includă în agenda post-2050. Uniunea Europeană intenționează să joace un rol major în aceste procese și noi credem că activitatea trebuie să, obiectivele trebuie să fie inclusive. De aceea, activitatea Comisiei de față va fi extrem de valoroasă ne vom concentra și pe extindere și pe um, vom, um, vom organiza numeroase uh, evenimente anul viitor pentru a asigura implicare mai mare a publicului. Pe scurt, librabilele cheie pentru politicile de dezvoltare până în 2030 va fi să ne asigurăm că agenda pentru schimbare este bine implementată și să ne asigurăm că Europa vorbește cu o singură voce puternică în cadrul dezbaterii pe tema dezvoltării post-2030. Totuși, acestea nu sunt toate ambițiile noastre. În primul rând, ca reprezentanți uh, uh, aleși democratic la nivel european, dumneavoastră înțelegeți cât de importante sunt organizațiile societății civile și autoritățile locale în ceea ce privește dezvoltarea. Pentru viitorul cadru multianual de, de dezvoltare am propus ca programul care se referă la sprijinirea acestor activități să rămână în continuare și prin recentele noastre comunicări, organizațiile societății civile vor uh, trebui să extragă valoare pentru bani. De asemenea, autoritățile locale pot să joace un rol major în a ne uh, informa în legătură cu nevoile oamenilor, promovând dezvoltarea locală și abordarea teritorială. La începutul anului viitor voi intenționa să ratific și să creez un cadru actualizat pentru sprijin acordat autorităților locale din țările în curs de dezvoltare. În al doilea rând, așa cum am spus de multe ori în trecut, o dezvoltare, o, agricol, agricultură dezvo, um, sustenabilă sunt, uh, este, este esențială pentru dezvoltare și un model de dezvoltare coerentă pentru dezvoltare în agricultură și nutriție. Dacă sunt, sunt implementate corect, ele pot, pot uh, furniza o legătură fină, uh, netedă, între asistență umanitară și dezvoltare de asemenea, uh, provocările legate de, um, de alimentație, nutriție, agricultură vor fi puse pe tapet anul viitor. În ceea ce privește planul de implementare referitor uh, din, din, uh, în ceea ce privește siguranța alimentară, aceasta vine în mână în mână cu angajamentul vis-a-vis -vis, luat de comisie în această privință. Vă vom prezenta toate aceste intenții la începutul anului viitor și, în ultimul rând, vreau să-mi repet convingerea că trebuie să ne uh, îndeplinim uh, angajamentele. Uniunea Europeană s-a, descurc, descurcat foarte bine um, de la punerea pe picioare acestor, a acestor obiective în 2000. Împreună, Uniunea Europeană și statele membre reprezintă donatorul cel mai mare al lumii vis-a-vis -vis de ajutoarele uh, uh, acordate țărilor în curs, în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, reprezintă, reprezentăm și cel mai mare partener de afaceri și cea mai mare economie vis-a-vis -vis de ajutorul pe care îl oferim țărilor uh, sărace. Putem fi mândri de ceea ce realizăm, dar în Așa cum am promis, în agenda de schimbare trebuie să facem și mai multe. Eu voi continua să lucrez în acest uh, spirit prin uh, acel, uh, realizarea acelui, acelui angajament de 0,07. Dragi membri, chiar în aceste momente pline de provocări putem obține mai multe rezultate mai multe și mai bune pentru cei care au nevoie de mai mult, pentru că vocile lor nu sunt auzite. Noi însă nu putem ne să vorbim întotdeauna pentru toți. De aceea vă rog să mă ajutați să vorbesc și în numele lor. Sprijinul va fi, uh, dumneavoastră va fi apreciat și veți contribui la a face anul 2013 uh, anul cel mai bun al dezvoltării europene. O să închei acum urându-vă tuturor Crăciun fericit și un an nou fericit. Mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul domnului comisar Cortes la asta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar, bună ziua tuturor. Aș dori să încep prin a vă mulțumi, domnule comisar, că vă aflați printre noi. Este o plăcere deosebită să vă auzim și să auzim care este programul pentru 2013 pentru grupul uh, socialist care vorbea deja de obiectivele mileniului. Ați vorbit și dumneavoastră despre ele. Vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați manifestat, pentru explicațiile furnizate și să sperăm că vom reuși să tratăm în profunzime toate aceste subiecte. Obiectivele dezvoltării mileniului ar putea fi foarte bine încadrate cu privire la perspectivele financiare, pentru că ele se află într-un adevărat pericol. Politica luptei împotriva sărăciei și inegalității, dar și obiectivele de dezvoltare până în 2015 sunt și ele în pericol. De aceea cred că împreună trebuie să conlucrăm mână în mână Comisia, Parlamentul, pentru ca să putem găsi obiective ale dezvoltării mileniului aceste obiective trebuie să fie foarte ambițioase. Există trei teme despre care aș dori să vorbesc. Mai întâi, susținerea bugetară. Este clar, noua comunicare a fost pusă în aplicare. Ați vorbit noastră de curând despre ea. Au fost o serie de linii roșii și rezultatul practic este pozitiv. Multe guverne au uh, primit, așa cum se cuvine, aceste idei. Și este clar că în Uniunea Europeană avem operațiuni de susținere bugetară în lumea întreagă. De asemenea, este adevărat că noi conlucrăm și cu țări în care corupția este importantă. Prin urmare, aș dori să lansez un mesaj, să spun da, Evident, trebuie să continuăm să lucrăm, să avem audituri interne, dar îmi pare rău că nu am fixat drept criteriu buna guvernanță și chiar dacă știu că este o problemă de comunicare, aș dori să vorbesc și despre asistența bugetară, pentru că impresia mea este că vorbim mult despre acest subiect pentru că el oferă vizibilitatea ajutorului pentru dezvoltare. Ce am putea să facem pentru a îmbunătăți această vizibilitate? În ceea ce privește comunicarea cu privire la protecția socială, am citit uh, foarte atent această comunicare și primul meu gând este legat de punerea în aplicare a politicii respective. Se pare că nu există un plan pentru punerea ei în aplicare și trebuie să procedăm astfel încât ea să fie prezentă printre noile instrumente ale dezvoltării. Și aș termina cu coordonarea. Este o problemă foarte importantă. Ați vorbit și dumneavoastră la începutul legislaturii, doamna președintă, și cred că putem să avansăm, să progresăm în materie de coordonare. Comisia noastră, în mod normal, vă va prezenta o propunere legislativă în curând. Uh, și cred că vom putea intra mai în detaliu în acest domeniu pentru a aduce ameliorări. Aș vrea să știu, domnule comisar, care este poziția noastră în legătură cu coordonarea legată de statele membre și uh, coordonarea dintre statele membre. Mulțumesc, domnule Gărenț, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului um, comisar Pilbax pentru modul în care ne-a prezentat lucrurile și pentru observațiile pe care le-a făcut pe fond. Aș vrea să mă refer la patru puncte. În primul rând, finanțarea. Trebuie să vă, mărture, vă mărturisesc că e o modalitate optimistă de a prezenta lucrurile pentru că mie mi se pare că nu vom atinge rezultatele pe care ni le-am propus. Uh, și acesta este clar, uh, ținând cont de tot ceea ce auzim în cadrul uh, comisiei noastre și ținând cont de schimburile pe care le-am avut uh, până acum cu doamna ministru din Cipru, de exemplu, care ne-a prezentat serviciile de acțiune exterioară. A fost o reuniune destul de dezamăgitoare. Doamna ministru nu este responsabilă pentru această decepție, însă ea n-a putut decât să ne prezinte uh, o incapacitate a statelor membre de a face față exigențelor și angajamentelor personale proprii. Ca organ politic, Comisia noastră nu poate să se mulțumească cu atâta. Eu cred că trebuie să începem să arătăm cu degetul statele care nu-și fac datoria. Spuneți că avem nevoie de argumente puternice pentru țările recalcitrante. Mie mi se pare că consensul european pentru dezvoltare este uh, cel care ne poate ajuta. Ultima semnătură pe uh, document uh, este foarte importantă. Acesta este un argument foarte important. Un altul este de natură morală, pe care îl repetăm tot timpul și care se referă la faptul că vrem să facem tot ce este posibil pentru eradicarea sărăciei. Al doilea punct, post-PDM. Sunt întru totul de acord cu părerea dumneavoastră, aș vrea să spun aceste lucruri cu alte cuvinte. Cred că trebuie să ne gândim și la principiul diferențierii care face de acum parte din uh, politica Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă. Cred că conferința din toamna 2013 de la New York a fost ocazia uh, să le amintim tuturor celor responsabili că eradicarea sărăciei este un lucru important nu numai pentru țările donatoare, ci și pentru alte țări cunoaștem această poveste. E vorba despre China, India, Brazilia, care nu fac suficiente lucruri pentru a eradica sărăcia. Și vina, lipsa eradicării sărăciei în aceste țări nu ne mai revine nouă. Pentru că aceste țări trebuie să se ocupe de problema lor și trebuie să își ia angajamente ferme astfel încât eforturile noastre pe care le vom face prin intermediul politicii de cooperare pentru dezvoltare să nu fie zadarnice. Și al treilea punct, ați evocat actele delegate. Sper că vom putea avea progrese, mai ales pe un punct foarte precis, care constă în acordarea unor prerogative egale cu Consiliul pentru Comisia noastră în cadrul Parlamentului European legat de tot ceea ce se referă la orientările strategice. Deci tot ceea ce se referă la găsirea unor soluții care ar putea fi de natură politică. Nu cerem imposibilul, nu cerem luna de pe cer, nu cerem micromanagement, ci posibilitatea de a participa la managementul politic. Și spun aceasta pentru că e un deficit enorm uh, de management politic. Dacă ne gândim la cele 53 de miliarde de fonduri vărsate anual uh, statelor membre sau uh, Uniunii Europene, ajungem la suma pe care tocmai v-am spus-o și din aceasta 80% revin statelor membre, aici nu avem niciun cuvânt de spus, 10% Fondul European de Dezvoltare, iarăși nu avem niciun cuvânt de spus, avem, putem să vorbim, dar uh, nu putem să decinem nimic și apoi încă 10% pentru DCI. Statele membre trebuie să um, strângă puțin cureaua pentru că se întâmplă lucruri contrare tuturor angajamentelor pe care le-am luat uh, anterior. În ceea ce privește aceste 10%, dacă mai tăiem din ele și dacă nu suntem atenți, vom ajunge la aproximativ 5% din uh, ajutorul total pentru dezvoltarea Uniunii Europene și este inadmisibil. Mie mi-e rușine să prezint acest mod de a vedea lucrurile pentru opinia publică din Uniunea Europeană. Cum ne-am putea întâlni cu alegătorii noștri cu capul sus și să le spunem că avem o capacitate de a influența lucrurile, de vreme ce lucrurile pentru care ne putem noi explica sunt uh, departe de fondurile pentru care ne-am angajat. De aceea cred că Consiliul ar trebui să facă niște eforturi pentru ca să putem depăși această dificultate. Și în fine, un ultim punct, aștept uh, o ofensivă din partea dumneavoastră pentru că mă gândesc la tot ceea ce e legat de comerț. La începutul anilor 2000 am avut un avânt pentru negocierea parteneriatelor economice. Însă a fost o plecare falsă, un start fals. Predecesorul dumneavoastră, Mendelssohn, a negociat singur și astăzi recoltăm roadele uh, unei deficiențe, absență de implicare a Comisarului pentru Dezvoltare încă de la începutul negocierilor. Și acest lucru ne-a făcut să plătim foarte scump întârzierile în materie de negocieri comerciale cu anumite țări. Suntem pe punctul de a ratifica un acord cu patru țări, dar <laughs> e ridicol. Problema e, de fapt, de ce celelalte țări nu participă la astfel de negocieri. Domnule comisar, aveți uh, toată, tot ajutorul nostru, dar cred că Deocamdată trebuie să vă sprijiniți în aceste negocieri, să aveți o poziție egală cu comisarul responsabil pentru problemele respective. Altfel, dimensiunea integrării regionale pentru anumite țări, mai ales africane, uh, va merge pe apa sâmbetei. Și acesta este un potențial foarte important pentru uh, dezvoltarea acestei dimensiune regională, care poate să dea un suflu nou relansării economice a țărilor respective și, de asemenea, ar putea oferi mijloace pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă. aș dori un răspuns sincer din partea dumneavoastră și de altfel vă mulțumesc pentru sinceritatea de care ați dat dovadă până acum și aș vrea să se manifeste și alții, Consiliul mai ales, pentru că de multe ori nu se spune nimic, ori pentru a avansa în orice domeniu dintre cele pe care le-am citat, trebuie să respectăm, să fie respectată această comisie și acest par- parlament ca un partener egal în cadrul negocierilor. Suntem un partener pe picior de egalitate din punct de vedere legislativ. Vrem să terminăm cu negocierile demne de acest nume. Suntem unul dintre uh, stâlpi împreună cu Consiliul pentru dezvoltare, așa încât uh, contez pe dumneavoastră pentru ca să faceți un pic de lobby. Să spunem mereu aceleași lucruri e deja plictisitor. Spunem, că am vrea ca statele se, să se mobilizeze pentru a fi respectate semnăturile. Nu se întâmplă nimic. Spunem, vrem mai multă cooperare între statele membre și noi. Niciun rezultat. Și acest lucru este descurajant pentru toți cei care încă vor să facă ceva în această luptă nobilă care, din punctul meu de vedere, ține de politica externă a Uniunii Europene. Mulțumesc. Îmi acord mie cuvântul, domnule comisar, pentru că aș vrea să vă mulțumesc uh, că vă aflați printre noi și că ne împărtășiți programul de lucru pentru 2013 în cadrul dialogului structurat. Subscriu în întregime intervențiilor colegilor de până acum și aș vrea să vă reamintesc faptul că Parlamentul, respectiv Comisia noastră, au elaborat pentru dumneavoastră două puncte importante care ar trebui să se regăsească în programul dumneavoastră de lucru, și anume, fondurile europene n-ar trebui în niciun caz să servească unor proiecte care sunt legate de biocombustibili. Trebuie să folosim pământurile arabile nu trebuie să folosim pământurile arabile pentru a uh, produce biocombustibil și cred că acest lucru este deja în programul dumneavoastră privind agricultura. Iar celălalt punct pe care Parlamentul ar dori să îl introducă pe lista de lucru a Comisiei este legat de drepturile omului și de coerența politicilor de dezvoltare în cadrul convențiilor pentru Free Trade Agreements. Sunt deci două puncte care au fost uh, subliniate de Parlament și care trebuie să facă parte din programul nostru de lucru pentru 2013. Dau cuvântul doamnei Astram. Așa i-a zis. Herzlichen Dank auch äh, von mir, Herr Kommissar. Ich Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, coerența politicilor este lucrul care mă interesează pe mine, deoarece mi se pare că este unul dintre subiectele cele mai importante. Dacă nu venim cu o soluție de coerență, nu o să reușim să progresăm în niciun fel. În uh, ultima perioadă, eu am fost raportor pe această temă, iar Charles Gerez s-a ocupat și el de această problemă dificilă. Se pare însă că multe comisii nu sunt interesate de această temă. Iată de ce ne revine nouă și revine Comisiei Europene să promoveze această problemă pe agenda. Ar trebui să avem o discuție mai aprofundată. De pildă, dacă Comisia INTA, responsabilă pentru comerț, nu vrea să abordeze această problemă, întotdeauna ne vom uh, confrunta cu aceeași situație. Riscăm să ne blocăm, să nu putem să depășim barierele. Iată de ce cred că atât eurodeputații cât și comisia ar trebui să dedice mai multă atenție acestui lucru. Sunt de acord cu Charles Goerens în ce privește comerțul. Și eu, ca și el, ca și alții, consider că este un uh, lucru foarte important. Dacă nu reușim să ajutăm țările mai sărace să își dezvolte comerțul, să colecteze taxele și impozitele, nu vom uh, reuși niciodată să eradicăm sărăcia în aceste țări. Eu nu sunt așa de optimistă precum văd că sunteți dumneavoastră, nu cred că vom reuși să ne îndeplinim obiectivele până în 2030. Sigur că vom depune toate eforturile pentru a o face, dar nu e garantat. Și uh, în același spirit sceptic, vă mărturisesc că adesea aud uh, că Europa ar trebui să vorbească pe o singură voce. De multe ori ni se face acest reproș. De multe ori uh, nu reușim să facem acest lucru și nici nu cred că vom putea face pe viitor. M-aș bucura foarte mult ca SAE să poată să ne ajute. Să ne ajute să vorbim pe o singură voce cu lumea din afară. Și sigur că noi interior să rămânem uh, să discutăm pe mai multe voci dacă trebuie. Comisarul. Vă mulțumesc pentru observațiile și întrebările dumneavoastră. Am să încep uh, prin a-i răspunde domnului Cortes Lastra. Noi, uh, sigur că acum încercăm să ne folosim de instrumentele pe care le avem deja și uh, accentul este pe îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Pentru îndeplinirea acestor obiective am mobilizat deja un miliard de euro și uh, toate eforturile noastre se îndreaptă spre aceste obiective. Sperăm să putem să obținem un oarecare progres. În ce privește agenda post-2015, părerile sunt împărțite. Nu uh, există o opinie unitară cu privire la modul în care ar trebui să acționăm. Eu, unul, cred însă că s-ar putea să obținem un cadru foarte larg în care să nu avem uh, măsuri specifice. Și uh, dacă ne mulțumim cu această situație în care valoarea va fi foarte generală, cred că vom rata o oportunitate. În uh, negocierile referitoare la cadrul financiar multianual, statele membre în continuare doresc să facă reduceri și uh, este um, fix acel obiectiv de 0,7% până în 2015 pentru Fed. Deci lucrurile vor fi dificile, nu trebuie să uităm acest lucru. Însă, obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt în continuare foarte importante, sunt în atenția noastră și ele vor fi în centrul uh, eforturilor noastre. Iar uh, susținerea Parlamentului este crucială pentru noi. Repet, însă, centrul de interes uh, se axează în jurul acestor obiective. În ce privește bugetul, știu că um, vă interesează această problemă, am primit mai multe întrebări și mâine vom avea o întâlnire. Uh, pot să vă spun că deocamdată am avut o um, întâlnire foarte interesantă cu miniștrii de externe și uh, ei au spus că um, au descoperit o corelare foarte importantă între susținerea bugetară și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare. În al doilea rând, au spus că, nu știu cum să mă exprim mai bine, nu există nicio legătură între creșterea ajutorului pentru dezvoltare și creșterea corupției. Deci nu există nicio dovadă că banii pe care noi îi dăm pentru dezvoltare au influențat negativ combaterea corupției. Sigur că nu putem uh, susține, nu putem pretinde că am eradicat corupția prin banii pe care îi oferim, dar cel puțin nu există dovezi că banii pe care noi îi furnizăm ajung în mâini corupte. Noi facem uh, plata pe baza unei evaluări complexe a managementului finanțelor publice, a drepturilor omului și adesea vedem că um, nu se respectă criteriile și deci nu avansăm banii. În 2011, uh, 200 de milioane care erau alocate pentru susținere bugetară nu au fost plătite. Deci, iată că avem un instrument credibil. Însă nu putem să ne folosim întotdeauna de acest mijloc uh, de stimulare, pentru că dacă noi nu uh, plătim acești bani, practic înseamnă că oamenii săraci nu beneficiază de ei. Dar ce vreau să subliniez este că um, acest um, fond nu îi ajută pe cei corupți. Și în plus, nu poți um, cumpăra politici bugetare prin uh, bani banii de susținere sau de asistență. Deci uh, nu putem spune că banii aceștia încurajează direct mai multe reforme. Nu, aceste guverne lucrează în continuare în ritmul lor. Influența noastră nu este atât de mare, dar noi credem că ajută. Iar noua abordare pe care avem legătură cu uh, asistența bugetară este mai nuanțată și uh, ține cont de realitățile pe care le-am constatat până acum. În ce privește protecția socială, comunicarea noastră a fost bine primită. Am pus accentul pe investiții. În domeniul energetic țintim special zona rurală și păturile cele mai sărace. Avem sprijin pentru agricultură și pentru um, alimentație. Sigur că încercăm să îi ajutăm uh, pe fermierii mici. Nu vrem să dăm uh, bani pentru marile exploatații. Încercăm întotdeauna să îi ajutăm pe cei mai săraci. Și aveți dreptate. Trebuie să găsim uh, mai multe dovezi în legătură cu uh, modul în care este implementată politica noastră și uh, beneficiile pe care le aduce. Da, aceasta este o problemă legitimă, dar facem pași în acest sens. În ce privește coordonarea dintre statele membre și comisie, pot să vă spun că au existat câteva evoluții pozitive. cel mai uh, bun exemplu este programarea comună. Programele dezvoltate în comun au fost întotdeauna bine primite de statele membre și poate vă amintiți, la, înce- la început am uh, demarat aceste programe cu Haiti și Sudan, acum avem 9 astfel de țări uh, care sunt parteneri cu noi și tot mai multe țări încep să fie încurajate și să dorească să dezvolte programe în comun. Și uh, nu ne gândim doar la câteva sectoare. Noi vrem uh, să țintim uh, un spectru mai larg și vrem să obținem cât mai multe rezultate pentru asistența pe care o oferim. Domnule Charles Goerens, spuneți că statele membre nu sunt capabile să-și onoreze angajamentele. Eu aș uh, apăra măcar o parte din uh, țările membre. Luxemburg, țara dumneavoastră, își respectă angajamentele. Suedia, Danemarca, la fel. În ce privește Olanda, dezbaterea a fost foarte încinsă, dar uh, eu sper ca ei să se încadreze în procentul de 0,7%. Marea Britanie merge spre acest procent și Finlanda la fel. Eu consider că e important ca negocierile să continue pe baza acestui procent de 0,7%. Nu putem renunța la presiuni, pentru că dacă Comisarul pentru Dezvoltare sau Comisia dumneavoastră renunță la ambiția aceasta, deja bătălia ar fi pierdută. Dar îmi dau seama ce vreți să spuneți. Avem cel puțin la momentul de față, suficienți aliați încât să putem uh, purta această bătălie mai departe. Italia și-a îmbunătățit foarte mult eforturile și se apropie de 0,7%. Cred că trebuie să continuăm să promovăm acest procent. Da, știu că mm, țările se confruntă cu condiții dificile, dar n-ar trebui să ne lăsăm descurajați. Acesta e angajamentul și uh, cred că el va fi respectat. În ce privește um, agenda post-MDG, eu cred că um, avem motive de, de îngrijorare. Într-adevăr, uh, suntem uh, puțin în urmă cu obiectivele pe care le-am fixat pentru perioada post-2015. Mă tem că nu prea avem la ce să ne așteptăm. Și mă gândesc și la situația prin care trecem acum. Iată că avem un uh, cadru global pe care l-am transpus în fiecare țară. Eu cred însă că um, ar trebui să um, individualizăm puțin situația fiecarei țări. Fiecare țară are acum uh, o sarcină suplimentară de a uh, își rezolva problemele de acasă. China și India ar trebui să fie încurajate să privească în ograda proprie și să-și ajute cetățenii să-i scoată din sărăcie. Deci eu cred că ar trebui uh, întâi să ne punem de acord asupra obiectivelor, asupra scopurilor mari și abia apoi să discutăm de finanțare. Deci ar trebui să mm, permitem fiecărei țări să își urmeze propriile aspirații. În ce privește actele delegate, sunt complet de acord cu ce spuneți. Provocarea constă în a găsi formula cea bună. Sper să o putem găsi. Și uh, eu, știți, întotdeauna am spus că Comisia dumneavoastră este cel mai mare susținător al politicii de dezvoltare și, într-adevăr, ar trebui să aveți uh, un cuvânt mai greu, mai mare de spus. În același timp, însă, ar trebui să putem să acționăm eficient și rapid. Deci, um, și procesul și spiritul trebuie îmbunătățite. În ce privește comerțul, sunt puțin pesimist. Eu cred că Uniunea Europeană a oferit acces la liber schimb pentru țările cele mai sărace. Una din problemele cu care ne confruntăm astăzi în negocieri este că noi vrem să atragem parteneriate la nivel regional. Dar uh, țările au circunstanțe foarte diferite. Să ne uităm la vestul Africii. Ghana și Togo, de pildă, sunt economii foarte diferite situații foarte diferite și e greu să le aduci împreună și să convenim un rezultat comun. Sigur, conceptul în sine este foarte bun și e grea de parteneri, dar trebuie să ținem cont de faptul că ambițiile regionale, de integrare regională, nu mai sunt atât de puternice acum ca în trecut. La summitul ACP acordurile de parteneriat economic au fost cea mai mare problemă. Este, de fapt, um, o chestiune foarte politizată. Însă, dacă stai de vorbă cu fiecare țară în parte, nu uh, ideea de acord în sine este cea care pune probleme. Uh, în orice caz, ce vreau să spun este că aceste comunități sunt foarte diverse. Noi îi încurajăm pe oameni să lucreze în comun și știu că dumneavoastră, comisia dumneavoastră ar fi bucuroasă să participe la negocieri. Noi eh, participăm la negocierea capitolelor de dezvoltare, însă acestea nu au aceeași pondere ca aspectele comerciale. Summitul ACP nu a fost foarte reușit pentru că problema a fost văzută strict printr-o prismă politică. Eu cred că ar trebui să negociem mai bine cu țările și ar trebui să ne punem de acord noi, în interiorul nostru, înainte de a merge la negocieri. Deci nu e doar o chestiune de natură politică, ci și de natură tehnică, aș zice eu. Dar uh, este una din prioritățile noastre. Doamna Eva Jolie, m-ați uh, întrebat uh, ce părere am în legătură cu biocombustibili. Nu avem fonduri alocate special pentru aceștia. Din câte știu eu, uh, în nici unul dintre programe nu vom avea alocări pentru biocombustibili. Eu cred că comunicarea referitoare la nutriție ar trebui să menționeze această chestiune, însă în ce privește punerea în aplicare, practică, serviciul meu uh, mă informează că nu se va um, propune niciun fel de dispoziție specifică referitoare la biocombustibili. Nu vrem să ajungem la un compromis uh, negativ. Mai bine nu acționăm decât să um, impunem dispoziții care nu ne ajută. În ce privește drepturile omului și coerența, am avut uh, câteva discuții la începutul acestui an. Atunci am spus foarte clar care este poziția noastră. Nu uh, văd să fie vreo controversă aici. Există o coerență, dar, uh, sigur, dacă doriți, putem să vă oferim garanții suplimentare. În ce privește drepturile omului, nu facem compromisuri dar cred că este o chestiune ce se rezolvă prin negocieri individuale. Uneori, sigur că se amestecă cu problemele de natură comercială, dar, repet, este o chestiune la care ține mult. Mi s-a mai pus o întrebare referitoare la coerența politicilor de dezvoltare. Da, acest lucru sigur că ne-ar ajuta foarte mult. Raportarea per fiecare proiect în parte reprezintă un uh, pas foarte bun înainte, pentru că astfel putem să abordăm uh, problemele comerciale și problemele ce țin de resortul nostru în același timp. De pildă, în industria lemnului avem uh, o oportunitate foarte bună de, de coordonare și va trebui să ne concentrăm pe astfel de sectoare. Am văzut că veți discuta astăzi și despre acorduri de pescuit. Da, iată un alt sector. Transparența este totul. Eu cred că transparența ne poate ajuta foarte mult. Din păcate, acordurile noastre comerciale au în, continuare prea multe portițe, prea multe lacune și uh, nu sunt uh, suficient de adecvate ele trebuie îmbunătățite. Iar um, un domeniu pe care l-am putea, un sector pe care l-am putea îmbunătăți ar fi cel al industriei extractive, de pildă. În uh, țările în curs de dezvoltare există foarte multe um, deficiențe structurale, iar uh, transparența este o condiție esențială pentru dezvoltarea lor. În ce privește perioada post-2013, da, um, îmi dau seama că suntem foarte ambițioși, dar de ce nu am putea să ne ridicăm la înălțimea acestor ambiții? Astăzi copiii nu au acces suficient la alimente. Sunt copii care mor de foame. De ce să credem că nu putem rezolva această problemă? Acest lucru va continua probabil și până și după 2030, dar cred că putem să facem uh, ceva pentru a reduce numărul de copii care suferă de foame, care nu au acces la servicii de sănătate. Eu sper că după ce uh, realizăm uh, Uniunea Economică și Monetară, Sper să putem să avem o coerență mai mare în ce privește politicile de dezvoltare. Regret faptul că nu avem un achii comunitar aici. Cred că el ar trebui să existe pentru că ne-ar ajuta foarte mult să cheltuim fondurile mai inteligent, am fi mult mai eficienți dacă am avea niște orientări mai bune. Astăzi eh, lucrăm în continuare pe pe o bază facultativă. Lucru care face că nu suntem atât de eficienți. În ce privește rolul Serviciului de Acțiune Externă, eu zic că ei se achită destul de bine de sarcina lor. S-a început uh, lucrul uh, cu privire la activitățile de programare și avem uh, dezbateri foarte constructive. Uh, și uh, suntem de acord uh, cu privire la o abordare unitară. Avem, uh, pe de o parte, serviciul care se ocupă de dezvoltare și, pe de cealaltă parte, serviciul de acțiune externă. Coordonarea este bună. Serviciul de acțiune externă încearcă să obțină mai multă coerență, o mai mare coordonare între statele membre și încercăm să reflectăm părerea tuturor în concluziile Consiliului. Avem uh, domenii care lucrăm mai bine, domenii care lucrăm mai puțin bine, dar dinamica este bună și uh, sunt convins că vom putea să ne apropiem de acea voce unică despre care vorbeați mai devreme. Ne mai rămân foarte multe dificultăți de depășit. Chiar și în uh, concluziile uh, summitului care s-a încheiat, se spune că va trebui să ne străduim, să vorbim pe o singură voce. Eu sper că acest moment în care vom putea să ne exprimăm pe o singură voce în CFM să apare. Dacă reușim uh, să înregistrăm un astfel de progres, cred că CFM-ul este domeniul în care trebuie să vină acest progres după care sigur că putem să răspândim acest efort și în alte sectoare. Mulțumim, are cuvântul domnul Gherenț. Mulțumim, domnul Gherenț. Merci, cum la... Mulțumesc. Cum generozitatea domnului comisar este practic nelimitată, voi uh, reveni la atac cu anumite probleme. Problema comerțului, de exemplu. Vreau să vă furnizez un argument suplimentar nu pentru ca să vă investiți mai mult în negocieri, ci pentru ca să aveți uh, conducerea lor. De ce? Pentru că conceptul de uh, creștere inclusivă este foarte important. Este evident, creștere nu are sens decât dacă ea conducere, conduce la eradicarea sărăciei. Prin urmare, creșterea care va rezulta în urma comerțului trebuie să fie inclusivă. Deci dumneavoastră trebuie să luați conducerea negocierilor și să acceptați pentru motive tehnice să fiți de acord cu ceilalți, însă cred că pe fond dumneavoastră trebuie să jucați rolul cel mai important. Știm care sunt uh, obstacolele în general uh, pentru astfel de negocieri, dar cred că dumneavoastră aveți uh, principale mijloace pentru a le depăși. În al doilea rând, pentru acest procent 0,7, vorbim în fiecare zi despre el. Însă cred că trebuie să ne impunem o metodă, să ne gândim la o metodă care să facă țările care deocamdată nu fac nimic să se miște. Trebuie să-și facă temele. Țări care suferă de criză ca și toate celelalte țări. Printre cele care uh, Uh, nu își uh, îndeplinesc angajamentele, există și țări care efectiv nu mai pot. Nu o să fac niciun atac la adresa Greciei acum. Este un caz uh, particular. Există și alte țări care cunosc adevărate dificultăți, însă Printre țările care înregistrează regres sunt și țări care ar putea foarte bine să uh, își facă temele chiar foarte bine. Eu aș vrea ca aceste țări să se exprime în legătură cu motivele care le fac să își îndeplinească angajamentele. Am făcut acest lucru și în alte domenii, mai ales în domeniul disciplinei bugetare, când Parlamentul European a reușit ca ministrul de finanțe din țările care nu-și respectă obiectivele de disciplină bugetară să se exprime în fața Parlamentului European. Aș vrea ca și acele țări care nu și îndeplinesc angajamentele să vină să se exprime în fața noastră. De ce? Pentru că, din punct de vedere al tehnicii bugetare, observăm cine va fi capabil să își îndeplinească angajamentele până în 2015 există un retard care este deja acumulat de anumite țări. Și dacă lucrurile nu se întâmplă gradat, nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivele în 2015, ci după. Dar aceste țări care nu își îndeplinesc angajamentele trebuie să vină să ne spună și dacă nu pot să le respecte până în 2015, să ne spună când vor putea să le realizeze. Acestea ar fi uh, câteva sugestii, dar nu cred că putem să rămânem la acest nivel, să ne mulțumim, să constatăm uh, o neputință. Noi avem un alt rol. Dacă vom găsi răspunsuri satisfăcătoare la aceste două probleme, cred că va fi foarte bine. Vă mulțumim pentru disponibilitatea noastră că ați rămas până la această oră, domnule comisar. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna Jolie. Aveți din nou cuvântul pentru concluzii. Madame președinte. Domnul președinte, Charles, ah, mă bucur de aceste argumente vis-a-vis -vis de abordare inclusivă, dar acesta totuși este mandatul colegului meu, Karel, și este datoria lui de a negocia. De aceea cred că eu nu trebuie să iau uh, mandatul, dar uh, îl ajut și sunt întotdeauna gata să o fac, să-l ajut în inițiativele sale pentru a obține rezultatele cele mai bune. În ceea ce privește acel procent de 0,7, cred că Timpul s-a scurs și negocierile au ajuns la final, cele legate de cadrul multianual vis-a-vis de dezvoltare. Și în această etapă, Uniunea Europeană s-a angajat clar vis-a-vis -vis de acest procent de 0,7. Nu există oricum nicio scuză pentru vreo țară să nu-l îndeplinească. Uh, pentru Grecia, de exemplu, ați menționat că este o altă situație. Dar oricum fiecare țară trebuie să aibă un plan credibil pentru a atinge acest uh, procent. Deci toate cele 27 de state membre și-au luat acest angajament și trebuie să-l respecte. Este adevărat că pentru unele state este mai dificil de atins, însă oricum este realizabil. De aceea cred că trebuie să încercăm să, astfel încât fiecare stat membru să atingă acest prag pentru că altminteri ar însemna că călătoresc fără bilet. Trebuie să ținem cont și de, obiect, de dificultățile legate de acest obiectiv. Unele au dificultăți mai mari, altele mai mici, dar oricum, dacă există dificultăți, acestea trebuie depășite și problemele trebuie rezolvate, trebuie rezolvate, trebuie, cred că trebuie să fim mai uh, Uh, stricți în legătură cu atingerea acestui obiectiv. Și ultimul punct, doamnă președinte, această comisie este în mod clar comisia care trasează drumul vis-a-vis -vis de sprijinul acordat celor mai sărace state și cred că anul, anul viitor. Cred că și sper că cooperarea cu comisia dumneavoastră să continue pentru a putea găsi împreună cele mai bune căi, modalități de a lucra uh, cu serviciile mele, cu secretariatul dumneavoastră. Sunt angajat vis-a-vis -vis de faptul și cred că 2013 va fi un an foarte bun, un an mult mai bun decât 2012. Mulțumesc! Parole. Domnule Gheorenț, aveți cuvântul? Pentru că nu e încă ora 17, revin la o problemă despre care am discutat deja. Dată fiind curtoazia dumneavoastră legendară, domnule comisar, Uh, acoperiți oarecum țări pe care eu le consider responsabile de acest eșec. Spuneți că nu trebuie să arătăm cu degetul uh, vinovații. Nu prea sunt de pe aceeași părere cu dumneavoastră. Eu nu vreau să stigmatizăm la modul general, ci aș vrea să procedăm oarecum gradat. Într-o primă fază, vă sugerez să arătați cu degetul responsabilii din acele țări care arată la rândul lor cu degetul țările care nu își îndeplinesc angajamentele. Cred că nu e cazul să fiu și mai clar în legătură cu acest subiect. Există mai ales o țară care a ieșit foarte bine din criză și care arată cu degetul țările care nu reușesc iar această țară nu reușește să-și atingă obiectivul de 0,7%. Această țară trebuie arătată cu degetul și dacă începem cu această țară, poate că vom reuși să schimbăm opinia legată de obiectivul 0,7% și am fi mult mai aproape de acea medie la care ne gândim până în 2015. Dacă aveți dificultăți în legătură cu aceasta, comisia noastră sau o mare parte din comisia noastră vă poate susține. Dacă veți dificultăți, mm, nu ezitați să ne cereți ajutorul. vi vom da. Am fi chiar uh, gata, dacă e cazul, să organizăm o conferință, o nouă reuniune a comisiilor. Domnule comisar, știți, să știți că nu o să fiți singur în această luptă. Mulțumesc, domnule, domnule Coltes Lastra. Aveți cuvântul? Bun, în primul lugar, eh, are, are una reflexion, precisamente sobre, sobre esos países. Aș vrea înainte de orice să vă prezint care sunt gândurile mele în legătură cu aceste țări. Aceste țări care urmează o direcție foarte clară în domeniul uh, cooperării, dar care au fost afectate de criză și, prin urmare, uh, își reduc cooperarea la nivel uh, internațional. Mă gândesc la Spania, de exemplu. ne am avut un parcurs foarte clar în domeniul cooperării internaționale. Însă, acum a trebuit să ne schimbăm puțin orientarea. Nu este vorba doar de niște reduceri care sunt grave pentru că nu mai putem să participăm la anumite proiecte și sunt de acord cu domnul Gheorenț. Anumiți responsabili ar trebui să vină în fața comisiei noastre și să ne explice de ce au hotărât că trebuiau să facă aceste reduceri în termen de solidaritate. Pentru mine sunt două elemente foarte importante. Întregul sector al solidarității, suferă foarte mult de faptul că solidaritatea este redusă și mai ales societatea civilă care s-a structurat în jurul conceptului de solidaritate uh, are și ea de suferit. Ați uh, făcut o observație care mi s-a părut foarte interesantă și foarte clară în același timp legată de rolul societății civile. Cred că și în obiectivele mileniului și în alte obiective de dezvoltare, în toată activitatea pe care o avem noi aici, trebuie să cerem ca societatea civilă să participe și mai mult, iar comisia noastră trebuie să se deschidă și mai mult către societatea civilă. Este extrem de important ca politica de cooperare și politica comisiei să fie tot mai deschisă către societatea civilă. Cooperarea decentralizată este un mijloc pentru a atinge aceste obiective. În țara mea, cooperarea descentralizată este o parte extrem de importantă a cooperării generale practic aceasta a dispărut. Nu, ex- nu vreau să exagerez, dar practic am ajuns în această situație. Știu că în curând vor fi niște zile organizate de Comitetul Regiunilor și alte organisme. Va fi o reflexie pe fond legată de cooperare cooperarea descentralizată. Ați vorbit despre o cooperare mai apropiată, mai strânsă, care are un rol important în domeniul solidarității în cadrul Uniunii Europene. Iată de ce aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul respectiv pe viitor care ar fi rolul pe care ar trebui să-l joace cooperarea centralizată? Cum să facem acest lucru în acele țări în care criza se resimte foarte puternic? Și spun aceste lucruri deoarece nu vreau ca după prima intervenție să am îndoieli. Grupul meu politic este pentru asistență bugetară. Am spus acest lucru și în ultimele comunicări care au fost făcute. Vrem ca activitatea noastră să aibă roade, vrem să continuăm pe această cale. Nu vrem să fim uh, ambițioși uh, în ceea ce privește ODM-urile, vrem să fim și realiști, vrem să ne atingem obiectivele politice. Evident, ceea ce mă îngrijorează pe mine este că în 2015 ar put, am putea ajunge uh, cu anumite consecințe, consecințe ale crizei care ne-a afectat pe toți. Dar, în fine, pentru a uh, ajunge la o concluzie, aș vrea să subliniez încă o dată rolul societății civile care ar trebui consolidat. De asemenea, trebuie să inculcăm valorile solidarității în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, domnule comisar. Vă dau din nou cuvântul până la ora 17. Ah, thank you. Um... Mulțumesc. Cred că în ceea ce privește răspunderea, ah, vom analiza cu mare răspundere acest subiect, pentru că cu adevărat țări diferite se află uh, în poziții diferite, într-adevăr trebuie să ne gândim cum să facem ca acest raport al răspunderii să fie eficace. În legătură cu percepția publicului, există un lucru pe care noi cu toții trebuie să-l abordăm. Într-o um, vreme de criză, toată lumea vorbește de PIB. Există un studiu foarte interesant vis-a-vis -vis de acest subiect. Cred că multe lucruri nu sunt încă văzute de societate, dar și în, acest ca, în cadrul negocierilor cadrului multianual, atunci creșterea PIB-ului Uniunii va fi 0,1%, deci uh, are un impact pozitiv asupra PIB-ului și este adevărat, dacă există conflicte și războaie, trebuie să investim și mai mult. Și aceasta va determina o creștere în Uniunea Europeană și uh, aceasta ar putea să ajungă la 2,5%. Deci acel 0,7 reprezintă o investiție reală, puternică, uh, și limbajul pe care trebuie să-l folosim nu trebuie, trebuie să se refere și la creștere în ceea ce privește um, cooperarea descentralizată, eforturile noastre vis-a-vis -vis de folosirea autorităților locale, de exemplu, este un, o tendință care trebuie continuată și apoi în legătură cu asistența bugetară. Percepția că banii folosiți în acest scop. 18% a fost în 2011 uh, și 82 reprezintă doar um, reprezintă suportul, uh, sprijinul pentru proiecte. Nu poți evita să lucrezi cu aceste țări um, în final. Există un o, o fabrică mare cu echipamente în ea, și, dar s-a uitat, s-a dorit funcționarea, dar s-a uitat că nu există electricitate acolo. Așadar, există, dar dacă există un lac, există și pești și în acest fel banii contribuabililor au fost pierduți, într-adevăr, cu adevărat, pentru că nu a existat o șansă de a reporni și totul uh, decade. Așadar, cred că trebuie într-adevăr să, să continuăm impactul uh, și, și lupta împotriva sărăciei, apoi proiecte legate de impactul asupra schimbărilor climatice, asupra mediului, protejarea biodiversității, care are și el un impact asupra eradicării sărăciei și ajută la atingerea obiectivelor. Așadar, poate nu trebuie să spunem că uh, sprijinul bugetar este singura soluție. Este uneori, totuși, o modalitate foarte uh, importantă de a ajunge, de a ne atinge scopul. Și cred că în acest fel se poate atinge obiectiv, uh, echilibrul dorit. Corect, mulțumesc. Domnul Costas? Comisariu, eu cred că ea... <laughs> Domnul Cortes Lastra. Da, mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare, sper să nu depășim ora 5. Grupul meu politic uh, este pentru o taxă pe tranzacțiile financiare. Dacă această taxă se impune, am putea să folosim o parte din veniturile pe care ne le aduce pentru a eradica sărăcia în interiorul și în afara Uniunii Europene. Vă dați seama că eu sunt pentru cooperarea internațională, sunt pentru procentul de 0,7, dar în același timp aș vrea să facem ceva astfel încât să putem uh, promova taxa pe tranzacții financiare. Ce părere aveți dumneavoastră, domnule comisar? percent was made. 0,7%. Cred că este corect, deoarece dacă apar deviații, abateri, atunci se pierd, există pierderi. În același timp, taxele dedicate în ceea ce privește sărăcia, de exemplu, cred că ar fi bine să folosim o parte sau uh, chiar tot uh, uh, sau întreaga um, sumă. Un eveniment special ar fi o platformă care să meargă în această direcție. Ce se întâmplă? Unele țări vor începe să uh, perceapă aceste taxe. Uh, Franța, de exemplu, 10% merge la dezvoltare, dar nu este suficient, deși merge în direcția cea bună. Poate că unele lucruri sunt realizabile, dar este important ca din ce în ce mai mult politicieni să spună uh, că această taxă trebuie să, fie, trebuie să ajute la rezolvarea problemelor globale, cum ar fi sărăcia. Pentru că chiar dacă um, câștigăm lupta împotriva sărăciei, problema sustenabilității este mult mai plină de provocări, de exemplu impactul asupra schimbărilor climatice. Deci aici este nevoie de multe fonduri, multe, multă finanțare și deocamdată scopul uh, sustenabilității n-a fost încă atins Multe uh, țări în curs de dezvoltare nu au um, atins obiectivele um, preconizate, cel puțin în legătură cu problema uh, sustenabilității. Mulțumesc, domnule comisar. Ce avec nous les objectifs. Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit uh, programul de lucru pe anul viitor. Știți că puteți să contați pe sprijinul, dar și pe vigilența comisiei noastre. În numele tuturor vă urez sărbători fericite și pe curând! Nous allons reprendre notre réunion. Reluăm discuțiile și mergem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Discutăm despre acordul de pescuit dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania, prin care se stabilesc posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți. Comisia noastră uh, trebuie să dea un aviz. Uh, comisia competentă pe fond este, desigur, Comisia PESC. Raportarea noastră pentru aviz este Ghezine Meissner, căreia îi dau uh, în curând, ba chiar acum, cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze că a trebuit să mă așteptați dar uh, să știți că am avut uh, o întâlnire a coordonatorilor foarte intensă în altă parte și n-am putut să plec mai devreme. Mauritania. În termen de dezvoltare, Mauritania este una dintre țările cele mai importante pentru noi este pe poziția 156 din 187 în indicele dezvoltării umane. Țara nu este stabilă, din păcate, Al-Qaeda este destul de activă acolo și um, trebuie să le oferim un fel de sprijin. Agricultura, în special pescuitul, sunt principalele sectoare economice. Este o țară foarte bogată din punct de vedere al resurselor de pescuit, așa că acordul este foarte important uh, pentru ei. Uh, cam 50% uh, din ceea ce pot să ofere țările terțe se găsește în apele Mauritaniei. Vorbim de o cifră de 70 de milioane de euro și uh, trebuie să ne uităm nu doar la aspectele economice, ci și la cele politice. Primul acord a fost uh, încheiat în 2006, el a expirat uh, în iulie anul acesta. Actualmente există un acord interimar în vigoare, însă și acesta va expira la începutul anului viitor. De obicei, aceste acorduri pur și simplu se prelungesc, însă, în cazul de față, avem uh, un uh, proiect de acord care ar trebui să fie valabil uh, timp de 2 ani. Timpul ne presează, actualul acord urmează să expire, după cum ziceam, așa că trebuie să negociem un nou acord pentru a avea acces la surplusul de pește de acolo. Sigur că nu putem să avem acces la acest surplus de pește decât după ce Mauritania își satisface propriile nevoi. Trebuie să avem în vedere exploatarea judicioasă a resurselor, să evităm supraexploatarea. După cum ziceam, uh, suma în joc este de aproximativ 70 uh, de milioane de euro, 67 de milioane vor merge direct către Mauritania, iar 3 milioane vor fi uh, alocate introducerii unor măsuri care să garanteze pescuitul durabil. Înainte de acest acord erau alocate 20 de milioane deci o sumă mai mică decât cele 3 milioane prevăzute pentru acordul următor. Însă banii nu erau bine împărțiți pe cele două linii de acțiune. Eu cred că Mauritania ar trebui să fie ajutată printr-o formă sau alta, astfel încât să îmbunătățească situația economică a fermierilor, a pescuitorilor săi. Autoritățile din Mauritania ne-au vorbit despre problema cefalopodelor. Nu știu dacă sunt experți în sală. Cefalopodele sunt uh, caracatițele și speciile înrudite. Deci acestea vor fi excluse din acord, deoarece, uh, în special pentru uh, Spania, Uh, știm că această specie, aceste specii sunt uh, foarte interesante și um, Spania și-ar dori să pescuiască aceste specii, însă din punct de vedere economic acest uh, lucru ar avea un impact foarte mare asupra resurselor Mauritaniei. Trebuie să vedem cât de multe nave care au pavilion de Mauritania pescuiesc aceste specii dar de fapt nu aparțin statului respectiv. Noi uh, trebuie să oferim sprijin politic uh, guvernului uh, Mauritaniei în această chestiune. Sigur că nu ar fi neapărat în beneficiul Uniunii Europene, deoarece parte din navele noastre care pescuiesc în zona respectivă ar fi defavorizate. Dar, după cum spuneam, uh, cefalopodele vor fi excluse. Adică nu vom putea să le pescuim. De asemenea, mai există capturi secundare care au fost uh, pur și simplu aruncate. Aceasta a fost uh, o altă problemă pe care am discutat-o. cei din Mauritania ar fi dorit să păstreze aceste capturi secundare, ar fi făcut ceva cu ele. Iată un alt motiv uh, pentru care s-a discutat despre aceste capturi. Noi uh, trebuie să respectăm abordarea generală pe care am convenit-o încă din 2002. Uh, Avem un acord avem un cadru pentru acordurile cu țările terțe, avem o rezoluție referitoare la noul acord de pescuit cu Mauritania, pe care PP-ul, Verzii, uh, Stânga și um, EFD uh, au uh, adoptat-o, au aprobat-o înainte de vară. Deci, eu cred că din punct de vedere de dezvoltare este un acord bun, însă din punct de vedere al pescuitului nu este chiar idealul. Da, bună ziua. Dacă îmi dați voie, m-aș uh, exprima în numele lui Isabela Lövin, care este experta noastră în materie de pescuit, nu poate fi prezentă astăzi și voi vorbi sigur și în numele grupului nostru. În primul rând vreau să o felicit pe doamna Gesine Meissner pentru acest uh, proiect uh, de aviz foarte bun. Suntem foarte mulțumiți. Nu are rost să mai spun că, într-adevăr, Acordul uh, cu Mauritania este acordul de parteneriat uh, cel mai important pentru noi în acest moment în ce privește țările terțe. Ni se pare că modificările care apar în noul protocol sunt binevenite. Acest nou protocol nu permite flotei uh, europene să pescuiască cefalopodele, așa cum bine ați spus, colega. Și uh, cred că nici nu mai rost să spun acum că această cerere a venit uh, atât din partea ONG-urilor, cât și din partea mișilor pescari din Mauritania, care erau foarte afectați de acest lucru în ultimii 10 ani ei au uh, suferit din cauza concurenței flotei europene în ce privește cefalopodele. Ne bucură acest uh, proiect, deoarece textul ni se pare foarte coerent față de uh, proiectele anterioare de text. Mă gândesc la rezoluția din mai 2011 care prevedea că nu se va permite accesul flotei europene decât uh, pentru speciile pentru care flota din Mauritania nu are acces. În al doilea rând, uh, protocolul uh, este în aceeași linie cu protocolul prezentat de Isabela Levin referitor la dimensiunea externă a politicii comune de pescuit, în care ni se spune că flota europeană nu trebuie să intre în concurență cu micii pescari de la nivel local. Deci, după cum vedeți, aceste lucruri sunt pozitive. Iar în chip de concluzie, aș vrea să vă atrag atenția, stimați colegi, asupra faptului că reprezentanții societății civile și a pescarilor la scară mică din Mauritania s-au întâlnit la jumătatea lunii octombrie des- pentru a discuta despre acest protocol și l-au găsit uh, pozitiv. Recomandările lor sunt în sensul de a nu uh, redeschide negocierile. Așadar, în concluzie, Vă amintesc articolul 5 din uh, noul protocol care impune un uh, nivel uh, de exigență similar pentru flotele europene și acest nou protocol poate servi drept exemplu de acord de parteneriat cu țări în curs de dezvoltare. Așadar, aveți toată susținerea noastră. Merci beaucoup. Președinte, mulțumim. Are cuvântul domnul Neuser. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Meissner. Cred că acordul acesta de pescuit este exemplar este primul acord uh, de acest gen prin care noi reușim să ne impunem cerințele. Este vorba de cerințele pe care le enumeram în rezoluția din mai de care vorbeam mai devreme. Sper că acest acord să inspire și acordurile din viitor, să țină cont de interesele pescarilor locali, să țină cont de faptul că stocurile sunt supraexploatate sau chiar epuizate și arătăm că suntem pentru o politică de pescuit sustenabilă. Flotele mari de pescuit ale Uniunii Europene nu ar trebui să concureze cu pescarii locali. Iar dacă ONG-urile și pescarii de acolo sunt de acord cu acest acord, mi se pare că suntem chiar pe calea cea bună. Iată că stocurile de pește care fuseseră supraexploatate sau chiar epuizate sunt acum protejate, iar cefalopodele sunt excluse. Mie mi se pare că acesta este un exemplu bun de parteneriat, de politică de dezvoltare și un um, mod prin care putem să susținem politica de pescuit. Mulțumesc încă o dată, doamnei raportor. Aș avea câteva observații critice la nivelul, la adresa Comisiei de Pescuit, dar în ce privește partea noastră, mi se pare că ne-am achitat foarte bine de sarcină. Mulțumesc! Domnul Preda. Dat. Și uh, Mulțumesc, doamna președinte. Și eu uh, vreau să adresez felicitări raportoarei, doamnei Meissner, pentru acest uh, proiect de aviz. După cum s-a spus, este vorba despre un text uh, care a fost parafat la 26 iulie anul acesta, după negocieri ce au durat 15 luni între noi și Mauritania. Raportoarea subliniază pe bună dreptate faptul că acest acord este cel mai important acord încheiat de noi cu țară terțe din punct de vedere financiar. Așa după cum știm cu toții și după cum s-a spus aici, este vorba despre un domeniu destul de delicat pentru anumite state membre. Iar acest lucru a reieșit uh, din uh, discuțiile purtate în Comisia PESC în noiembrie. Iar uh, acest lucru a fost confirmat de protestele ce au apărut în presă din partea organizațiilor de pescuit europene. Sunt lucruri cunoscute, nu mai insist. Aș vrea totuși să menționez un alt aspect tot atât de important. Acest aspect uh, nu a fost mediatizat în presă, dar trebuie amintit. În septembrie 2012, operatorii din domeniul pescuitului din uh, Mauritania au organizat un marș de susținere în favoarea protocolului convenit de Uniune și de Mauritania. Iată o reacție complet diferită. Ei uh, au spus că acest text ține cont de interesele celor mai săraci, deoarece generează oportunități pentru locuri de muncă pe navele care operează în apele Mauritaniei. Acest uh, lucru a fost uh, confirmat de omologii noștri din Mauritania în cadrul întâlnirilor organizate sub egida delegației cu um, Maghreb. Faptul că se creează oportunități pentru cei mai săraci uh, pe navele care pescuiesc acolo este foarte important. Trebuie să mai subliniem însă și efectele acestui acord asupra industriei de pescuit, asupra flotei europene. Au avut uh, loc uh, dezbateri în Comisia de Pescuit și s-au uh, spus acolo mai multe lucruri, s-au evidențiat patru argumente pe care vi le-aș spune. Patru argumente care arată că există oarecare reticență vis-a-vis -vis de acest protocol. M-aș uh, aventura să spun că aceste argumente conturează o opinie, un aviz destul de negativ al Comisiei PESC. Cele patru argumente sau obiecții sunt, dacă bine am înțeles, în primul rând, protocolul acesta va fi mult mai costisitor decât uh, precedentul. În al doilea rând, condiții tehnice foarte dificile, foarte constrângătoare pentru noi. Apoi, se pare că interdicția de a pescui cefalopodele nu aduce beneficii celor 900 de piroge din Mauritania, ci mai degrabă celor 200 de nave care aparțin Chinei, care nu sunt, deci, uh, deținute de Mauritania 100%, ci de China. Și, în fine, un alt argument prezentat acolo consta în uh, obligația pe care acest uh, protocol o prevede de a rezerva 2% din capturile pelagice pentru piața Mauritaniei. Și, sigur, uh, efectul pe care um, această um, alocare de 2% l-ar avea asupra prețurilor asupra comerțului local. Sigur, acestea sunt uh, argumentele folosite în Comisia PESC. Noi acum suntem, sigur, în Comisia Dezvoltare și trebuie să insistăm, așa cum a făcut-o și raportarea, asupra dezvoltării pe care am putea o promova în țările partenere. Mauritania este una din țările cele mai sărace din lume, iar pescuitul reprezintă un sfert din PIB-ul țării și 20% din veniturile pe care le colectează. 36.000 de locuri de muncă este cifra pe care o avem pentru domeniul pescuitului. Și aș mai insista pe un punct pe care doamna Meissner, raportarea noastră, l-a menționat, anume nevoia de coerență coerență întâi cu noi înșine. Doamna raportor uh, amintește de rezoluția din mai 2011, pe bună dreptate. Acolo noi uh, am exprimat uh, câteva preocupări pe care le avem și acum. Și, în al doilea rând, coerență cu politica noastră de dezvoltare. Noi suntem obligați de principiile fundamentale prevăzute de tratate. Așadar, eu sunt de acord cu recomandarea raportoarei noastre de a aproba favorabil acest protocol, deoarece el reflectă foarte bine preocupările noastre în ce privește dezvoltarea durabilă. De asemenea, cele trei uh, preocupări pe care raportoarea le evidențiază sunt uh, bine gândite. În același timp, nu pot să ignor faptul că Comisia PESC este pur și simplu de altă parte a baricadei, ca să simplific puțin uh, discuția. Cam asta am avut eu de zis. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Are cuvântul domnul Newton Dan. Um, to my... Către bunul meu prieten, raportorul, am o întrebare simplă. Ieri am primit o scrisoare din partea unui contribuabil care a acuzat Uniunea Europeană de a-și fi folosit puterea enormă în acordul de pescuit cu Mauriția. Mauritius. Deci, Uh, Uniunea Europeană își folosește puterea monstruoasă de a-i um, exploata pe pescarii, sărmanii pescari din Mauritius. Și am spus, cum puteți să faceți asta? Și am spus, habar n-am. Um, acum aflu că uh, popoarele din, uh, poporul din Mauritania este fericit, este mulțumit de acest acord, adică are, are um, încredere în guvern. Da, într-adevăr, poporul din Mauritania este mulțumit Da, da, da, este adevărat. În această situație, deci discuția masa, masa rotundă cu privire la acest subiect, rezultatele există în raport. Da, într-adevăr, în Mauritania oamenii sunt chiar bucuroși de, de existența acestui acord de parteneriat. Negocierile au fost clare, lucrurile arată așa cum au fost prezentate, deci la Comisia Pescuit, într-adevăr, există abordări diferite și răspunsuri diferite. Însă, pentru noi se pare că există, există coerență sau consecvență vis-a-vis -vis de acest acord pentru Mauritania. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei, reprezentată de domnul Carl Listerov. Merci, Madame la Commissaire, merci à... Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, doamnă Meissner, pentru raportul pe care l-ați prezentat. Mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care au participat la dezbatere. Comisia se felicită de poziția adoptată de comisia dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, acest protocol cu Mauritania poate fi considerat primul protocol cu adevărat durabil și care ține cont de noile principii ale politicii externe de pescuit, în special legate de uh, surplus, de nevoile țării respective și de toate celelalte chestiuni legate de protecția mediului. Prin urmare, sunt uh, foarte satisfăcut că dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere. Aș vrea să fac doar câteva precizări la cele prezentate de doamna Meissner. Ați vorbit, uh, stimată doamnă, de faptul că există o perioadă de tranziție care se va prelungi până la sfârșitul lunii ianuarie și că există oarecare urgență. Aș vrea să precizez pentru toți cei care sunt prezenți în această sală că protocolul cu Mauritania a fost semnat ieri. În Mauritania, duminica este zi lucrătoare. Prin urmare, începând de astăzi, putem deja să începem toate operațiunile de pescuit. Această perioadă de tranziție s-a sfârșit și protocolul a intrat în vigoare. El a fost uh, adoptat provizoriu de Consiliu și a fost semnat. Prin urmare, acum nu mai așteptăm decât reacția Parlamentului care își va da sau nu consimțământul. Însă sper că împreună vom face tot ce este necesar pentru ca Parlamentul să voteze și el favorabil pentru acest, acest protocol. În al doilea rând, Aș vrea să vorbesc mai în detaliu despre uh, subvențiile sectoriale, de banii care nu țin de aspectul comercial, ci de dezvoltarea sectorului pescuit. Doamna Meissner a spus pe bună dreptate că e vorba de 3 milioane de euro și că această sumă este mai mică față de cea din protocolul precedent, când media anuală era de 16 milioane. Iată-mă acum în Comisia de Dezvoltare și aș dori să vă precizez ceva în legătură cu această scădere. Avem o singură explicație. Mauritania nu a știut să folosească corect cele 16 milioane acordate anual din protocolul precedent. Noi uh, am dedus că pescuitul nu era chiar prioritatea absolută pentru această țară. Și, într-adevăr, se pare că țara are niște nevoi mai uh, urgente în ce privește sănătatea, educația sau infrastructura. Iar atunci când vorbim uh, de liniile de dezvoltare ale țării respective, pescuitul nu apare decât uh, în plan secund. Toate aceste elemente au fost demonstrate clar de protocolul precedent, motiv pentru care am redus contribuția financiară. Vă spun aceasta pentru ca să știți uh, deci am făcut-o nu pentru că am considerat că nu există nicio nevoie, dar am constatat că pentru Mauritania nevoia era în alte domenii. Un punct sensibil, cefalopodele. Dați-mi voi să vă spun că Mauritania ne-a spus foarte clar că uh, multă vreme a dezvoltat sectorul artizanal, că acordă deci prioritate pescarilor locali care au dreptul să pescuiască cefalopodele. Acești pescari pot să pescuiască 100% cefalopodele. Toate cefalopodele nu putem să spunem nimic, este dreptul lor, iar datoria noastră este să-i susținem. Însă, în ceea ce privește flota industrială care pescuiește cefalopode din Mauritania și care este de origine chineză, pentru că, să fim bineînțeleși, Mauritania nu dispune de embarcațiuni uh, naționale cu capital mauritanian. Nu. Capitalul este chinezesc și uh, embarcațiunile respective navighează sub pavilion chinezesc. Aș vrea să fiu foarte clar. Mauritania este acum pe punctul de a renunța la aceste embarcațiuni, nave de origine chineză, învechide, care nu mai corespund normelor de igienă impuse de DG Sanco. Aceste embarcațiuni vor dispărea și poate că vor apărea embarcațiuni noi Știți probabil că va fi o nouă convenție cu China, această convenție va fi semnată, dar pentru moment, săptămâna trecută, de fapt, Mauritania a revăzut uh, angajamentele cu China și a scăzut numărul acestora. Pentru moment, Comisia Europeană nu știe dacă vor fi noi uh, embarcațiuni de origine chineză care să pescuiască cefalopodele, dar vrem să încurajăm Mauritania să dea prioritate pescuitului artizanal în detrimentul pescuitului industrial. Însă, în cazul în care Mauritania ia o decizie politică de a dezvolta în paralel cu pescuitul artizanal, um, pescuit industrial, sub pavilion uh, mauritanian, Comisia trebuie să respecte această alegere a Mauritaniei. Și foarte pe scurt, uh, apropo de punctele menționate de domnul Preda, nu sunt în uh, Comisia PES, dar pot să comentez. Protocolul nu costă mai mult. El reflectă, în schimb, mult mai bine adevăratul preț al peștelui. De asemenea, nu este adevărat că toate oportunitățile de pescuit au scăzut. Există, de exemplu, uh, mai mulți pești pelagici. Cu alte cuvinte, s-a făcut o reajustare corectă. Condițiile tehnice pot părea mai uh, dificile pentru industrie. Sunt, dar sunt motivate de sustenabilitate, de durabilitate. Oare Comisia ar trebui să prefere interesele comerciale ale flotei care ar conduce la distrugerea fundului marin sau, și ar supraexploata resursele sau ar trebui să aibă o abordare de tip sustenabil, durabil? În ceea ce privește capturile de 2% care trebuie lăsate statului Mauritania, acestea nu vor fi, fi comercializate, ci distribuite gratuit și vor face parte dintr-un sistem de distribuire gratuită către populația peștelui. În mod normal, aceste capturi n-ar trebui să conducă la un dezechilibru al pieței mauritaniene. Vă mulțumesc și rămân la dispoziția noastră dacă aveți și alte întrebări. Mulțumim foarte mult, domnul Cortes Lastră. Dacă îmi permiteți, aș vrea să pun și eu o întrebare comisiei. Aș dori să știu cum va afecta acest acord flota europeană, flota de pescuit europeană, care pescuiește în zona respectivă. Dacă intră în vigoare acest acord, ne puteți spune dacă va trebui să ne retragem anumite nave, dacă vor fi probleme de șomaj și apoi în ceea ce privește supraexploatarea uh, cefalopodelor din regiune. Există vreun risc în acest domeniu sau nu? Și o ultimă întrebare, care este legată de activitatea comisiei noastre cele 2% de cefalopode care vor fi distribuite uh, populației din Mauritania. Oare Comisia caută formule pentru repartizarea acestor 2% și pentru a nu schimba prețul, pentru a nu genera între pescarii din Mauritania o situație complicată în ceea ce privește schimbarea prețului? Nu știu cum uh, vedeți lucrurile. Înainte de a vă da din nou cuvântul, îmi dau mie cuvântul pentru a vă spune că îmi amintesc că în calitate de președinte acestei comisii am avut un acord de pescuit cu Guinea. Și în momentul respectiv descopeream ce înseamnă un acord de pescuit și am fost de-a dreptul revoltată. Trebuie să vă spun că acum, văzând acordul cu Mauritania, și raportul colegei noastre, doamna Meister, Meissner, Meissner uh, îmi dau seama că este un acord echilibrat care ține cont de resurse, de populația locală, de durabilitate și pentru mine aceasta este o satisfacție deosebită, motiv pentru care doresc uh, să o felicit personal pe doamna raportoare. De asemenea, pe negociatori care au ținut cont de imperativele legate de mediu și de dezvoltare. De asemenea, vreau să spun că pentru noi, Comisia de Dezvoltare, această schimbare în acordurile de pescuit este cu adevărat satisfăcătoare. Mulțumesc, vă acord cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru aceste cuvinte extrem de încurajatoare. Nu sunt cuvinte pe care să le auzim în fiecare zi. Ca să răspund la întrebări, da, evident, uh, unele nave vor fi retrase, mai ales cele care pescuiesc cefalopode, pentru că nu va exista niciun fel de surplus, prin urmare vor trebui să-și înceteze operațiunile. Și deja este cazul, întrucât protocolul a expirat pe 31 iulie, iar de atunci nu s-au mai pescuit cefalopode și cefalopodele nu vor mai fi pescuite decât eventual într-un viitor nesigur. Mauritania este un stat suveran și poate să ia o decizie suverană de a aloca o parte a surplusului Uniunii Europene. Nu putem exclude acest lucru, dar nici nu putem să-l impunem, pentru că epoca colonialismului uh, a trecut. Nu putem să-i dictăm Mauritaniei ce poate să facă cu propriile sale resurse. În ceea ce privește gestiona, gestionarea stocului de cefalopode de către Mauritania, în protocol am stabilit că Mauritania este obligată să stabilească planuri de pescuit pentru fiecare segment și să exploateze în mod durabil uh, fiecare um, element legat de uh, pescuitul cefalopodelor. În al treilea rând, cefalopodele nu vor mai fi pescuite uh, prin urmare, peștii pelagici, uh, cei care nu au uh, foarte mare valoare, care nu mai degrabă la suprafață, vor fi uh, distribuiți Mauritaniei. Acest lucru nu, e, nu ne va afecta foarte mult, pentru că știți, probabil cei din Mauritania sunt niște nomazi ai deșertului. Le este teamă de mare, de apă, nu exploatează cu adevărat și mai ales nu mănâncă pește. Prin urmare, piața de pește a Mauritaniei practic este inexistentă. Iar acum, datorită crizei alimentare foarte grave, au început să spună da peștelui, pentru că nu prea au uh, ce mânca. Procentul de 2%, repet, nu, nu, domnul Preda, aceste, acest procent de 2% în niciun caz nu va dezechilibra piața de pește din Mauritania. Mulțumesc. Doamna Meissner, aveți cuvântul pentru concluzii? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat, ascultat cu foarte mare atenție ce au spus colegii mei și uh, văd că majoritatea au fost de acord cu ceea ce am spus. Există anumite dificultăți, Știm că uh, anumite state membre au o altă abordare, dar din punctul de vedere al politicii de dezvoltare e un acord clar. Mă bucur că protocolul a fost semnat ieri. Poate că ar fi fost preferabil să așteptăm puțin pentru ca să avem și avizul Parlamentului, dar uh, nu întotdeauna putem face lucrurile așa cum uh, dorim. Oricum, uh, protocolul uh, mi se pare foarte bun pentru toate motivele pe care le-am amintit deja. Vă reamintesc că puteți depune amendamente până pe data de 9 ianuarie la prânz, iar votul va avea loc pe data de 18 februarie. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, situația femeilor în Africa de Nord. raportoarea pentru acest subiect, doamna Corina Crețu, nu este prezentă astăzi și domnul Cortes Lastra va prezenta raportul în locul dânsei. Este vorba de un aviz destinat Comisiei FAM, care este competentă pe fond. Domnule Lastra, vă dau cuvântul imediat.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 Merci beaucoup. Oui. Euh... Doamna Sabrosca, aveți cuvântul? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Care chcem povedať. Aș dori să spun că mm, această poziție, după părerea mea, este o poziție destul de echilibrată, tot cea care a fost exprimată. Există. Deci, doamna, am fi dorit ca doamna Crețu să uh, menționeze în uh, Uh, să menționeze în raport uh, elementele care, care lipsesc din uh, prezentarea domnului Costas. Acest document reflectă poziția din țara respectivă din ultimii ani. Există și elemente subiective, bineînțeles că problem, problematica femeii este diferită, ea există de mult timp. Bineînțeles, aceste, uh, aceste probleme țin și de, regi, de cultura regiunii respective, pe care eu o cunosc foarte bine. Problemele menționate de doamna Crețu sunt cele esențiale. La punctul 5 însă se menționează microcreditele și se menționează probleme legate de egalitatea accesului pe, problema, pe piața forței de muncă, însă problema microcreditelor trebuie subliniată și mai mult. Este important ca femeile să fie formate și, de asemenea, trebuie să fie plătite în mod egal pentru a se putea lansa în întreprinderi de, în activități antreprenoriale și aș dori să inițiez un amendament pe această temă însă raportul este foarte bine întocmit. Cu, cuvântul îi, apare comis, îi aparține comisiei acum. Vă rugăm, aveți cuvântul. Thank you. Da, mulțumesc. Am ținut am ținut cont de cele menționate și împărtășim punctul de vedere al raportorului. Comisia, de fapt, crește sprijinul acordat femeilor genul este o problemă care apare în toate programele noastre. Am fost și eu în regiune în, ultimel, în ultimii 9 ani, tocmai m-am întors, trebuie să facem și mai multe, însă de aceea raportul de față va fi privit cu seriozitate. Vreau doar să vă amintesc că Există 92 de milioane de, de euro pentru programe de gen prin colaborare multilaterală, bilaterală. Ultimul a fost un grant semnat acum o lună cu femeile um, cu organizația UN Women pentru sprijinirea femeilor um, din, în, ceea ce, în termeni economici, pentru că noi credem considerăm că situația uh, femeilor nu s-a îmbunătățit în mod substanțial în regiune. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Cortes are cuvântul pentru concluzii. Rappel că Vă reamintesc că până poi mâine, 19 decembrie, decembrie ora 10, puteți depune amendamentele și acest raport îl vom vota pe 22 ianuarie. Iar acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, referitor la platforma pentru cooperarea externă și dezvoltare. Ca urmare a concluziilor din grupul de experți legat de platforma pentru cooperare externă și dezvoltare, Comisia Europeană a trimis Parlamentului pe data de 26 octombrie 2012 o scrisoare în care erau prezentate rezultatele lucrărilor și uh, modul de stabilire și de acțiune în cadrul platformei. Însă cum uh, printr-o scrisoare nu se pot uh, obține avizele ca în cazul mecanismelor oficiale obișnuite, acest schimb de opinii va servi pentru alimentarea dezbaterii parlamentare cu privire la platformă. Domnul Stas a fost numit observator din partea comisiei noastre, însă dânsul nu poate fi prezent astăzi și mi-a cerut să-l înlocuiesc. Domnul Jaime Raisconde, șef de unitate pentru instrumentele financiare în cadrul comisiei, ne va prezenta obiectivele și modalitățile de funcționare ale acestei platforme, care a avut prima reuniune pe data de 14 decembrie. Intervenția domnului Conde va fi urmată de cea a domnului Alessandro Carano, șef de unitate pentru politicile uh, Uh, din afara frontierelor Uniunii Europene, din de, cadrul Departamentului pentru Afaceri Instituționale al Băncii Europene Europene și de doamna Catherine Colan, șefa Departamentului de Coordonare pentru aceleași operațiuni și în cadrul țărilor candidate și din partea Băncii Europene de asemenea. Domnul Raes Conde, pentru 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte dat fiind timpul care mi-a fost acordat, încep direct cu obiectivele platformei, așa cum au fost concepute acestea, cum au fost stabilite în cadrul lucrărilor grupului de lucru care s-a reunit între luna noiembrie anului trecut și iunie anul acesta. Principalul obiectiv al platformei este să contribuie la ameliorarea calității și eficienței mecanismelor de planning Uniunea Europeană ține ca, cont de cadrele politice cu țările partenere. Ea, platforma trebuie să acopere domeniile de dezvoltare, de vecinătate și de extindere. Unul dintre obiectivele principale ale platformei este asigurarea dezvoltării coordonării între Comisie și instituțiile financiare. Platforma trebuie să acopere toate regiunile în afara uh, Uniunii, un, unde Uniunea este angajată în dezvoltare. Ea are rolul de a da sfaturi, recomandări pentru a, de a elabora concepte cheie pentru planning. De asemenea, platforma trebuie să acopere totalitatea sectoarelor care au o legătură generală cu uh, piața instrumentelor financiare. Unul dintre primele obiective este de a contribui la ameliorarea impactului și coerenței facilității investițiilor care există deja cu politicile europene și, bineînțeles, să reducă costurile tranzacțiilor. Platforma trebuie de asemenea să angajeze diversi actori și instituții financiare în cadrul activităților de planning pentru um, blending și um, planning. Structura platformei nu se substituie și nici nu înlocuiește mecanismele care există deja. Prin urmare, ea nu trebuie să ia decizii, ci din contră, prin recomandările platformei, uh, structurile adecvate, comitetul de gestiune, de exemplu, sau altele vor lua deciziile necesare. În ceea ce privește structura, platforma a fost concepută ca un grup de lucru al Comisiei, un grup de experți format la rândul lui din două grupuri. Policy Group, format din uh, statele membre, serviciile externe și participarea Parlamentului European în calitate de observator și un grup tehnic Technical Group, format din Comisie, Banca Europeană de Investiții și celelalte instituții financiare care participă în uh, activitățile de investiții. Secretariatul acestor două grupuri va fi asigurat de Comisie. Cum a fost deja menționat de către doamna președinte, prima reuniune a acestei platforme a avut loc săptămâna trecută, vineri, pe data de 14. Am avut o discuție privind modalitățile de funcționare și apoi am prezentat situația facilităților de investiții în diversele regiuni. De asemenea, am adoptat un plan de lucru mai avem nevoie de o procedură scrisă, dar uh, am discutat deja despre aceste lucruri și cred că am ajuns la un consens suficient de larg. Am discutat planul de lucru pentru anul 2013 și constituirea a două grupuri uh, de tip tehnic. Unul care să examineze mecanismele de blending existente, adică facilitățile de investiții, în ceea ce privește per performanța, să um, evalueze bunele practici și aspectele care nu funcționează foarte bine. Și un al doilea grup care activează în cadrul activităților de blednic și care trebuie să măsoare rezultatele față de obiectivele uh, stabilite. Propunerea comisiei este ca aceste două grupuri tehnice cu instituțiile financiare să își înceapă mm, activitatea încă din luna ianuarie. Comisia propune ca grupul să fie prezidat de comisie, grupul de blending. Comisia are intenția să propună, deci, președinția acestui grup Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! dau cuvântul domn, domnului Carano și apoi domnei Colan, care trebuie să aibă grijă cum vorbesc în cele 10 minute. Thank you very much for Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că am venit la comisia dumneavoastră pentru a vă spune câte ceva despre acest blending între împrumuturi și granturi. După cum știți, această BEI este banca europeană și primește um, cadrul intervenți, de intervenții în afara Uniunii Europene în urma, uh, în urma unui mandat extern în alte regiuni, în uh, componenta de extindere și de vecinătate. Acesta este cadrul principal al activității noastre în afara Uniunii Europene. Noi furnizăm împrumuturi acolo unde este nevoie, unde este adecvat în, combina, în combinație cu uh, împrumuturi bugetare pentru a finanța investiții sustenabile și facem acest lucru de mult timp. Ne concentrăm mai, uh, în principal pe trei sectoare. Unul, dezvoltarea sectorului privat, care este în uh, armonie cu orientările noii agende pentru schimbare, apoi sprijin pentru infrastructură economică și socială și sprijin pentru programe, investiții de adaptare în vederea atenuării schimbărilor climatice. Colega mea va vorbi despre câteva din aceste proiecte. Activitatea noastră în afara Uniunii Europene este aproape de 8 miliarde de euro pe an, adică o treime din activitatea băncii mondiale în ultimii 5 ani, în medie. Și dacă adăugăm și activitățile noastre din interiorul Uniunii Europene, care este foarte extinsă, după cum știți, BEI este cel mai mare uh, institut, uh, cea mai mare instituție financiară internațională, de trei ori mai mare decât uh, femeiul. Noi am participat de la bun început, din 2007, la diferitele instrumente de blending înființate de Uniunea Europeană în Africa, în Balcanii de Vest și acum din ce în ce mai mult în, și în alte regiuni, ceea ce s-a dovedit uh, a fi foarte important pentru a echilibra capacitatea financiară și expertiza uh, BEI împreună cu fonduri de la uh, Uniunea Europeană sau de la EDF. Noi vedem aici o participare semnificativă a BEI în acest, în acest instrument de blending pentru a stabili orientări de politică, politici prioritare și finanțare investițională. Ne străduim să subliniem că cooperăm îndeaproape cu uh, diferite instituții financiare, în primul rând cu Comisia, acest lucru este limpede, dar și cu alte instituții financiare, uh, atât publice cât și private. Totuși, avem o abordare diferită între noi și alții vis -vis, în ceea ce privește vizibilitatea. Pentru că atunci când BEI finanțează proiecte, e firesc că aceasta face parte din acțiunea europeană, ceea ce lucru, lucru care este recunoscut de partenerii noștri sau de sectorul privat Așadar, încercăm în mod sinergic să um, realizăm un echilibru cu resursele financiare disponibile și cu obiectivele Uniunii Europene, pentru că aici sectorul privat este foarte important și, de asemenea, uh, putem angaja politicile și standardele europene diferite de alte instituții financiare și, de asemenea, Trebuie să respectăm și toate mijloacele, metodele de control care sunt puse la punct în cadrul codrul, cadrului european, cum ar fi Curtea de Audit sau Ombudsmanul European. În plus, avem acces la granturi numai prin bugetul european, pe când alte instituții financiare au acces la fonduri pro și la fonduri proprii aceasta nu înseamnă că nu avem și un, uh, ca obiectiv uh, complementaritatea. Pentru că aproape 40% din proiectele noastre în afara Uniunii Europene sunt cofinanțate împreună cu alte instituții financiare Așadar, domeniul de aplicare al cofinanțării este amplu. Dorim, doresc să subliniez că există totuși o diferență între noi și alte instituții. În următorul cadru multianual ne vom concentra și mai mult să cooperăm în domeniul blendingului și vom, ne vom concentra și pe alte acțiuni exterioare în perioada 2012-2020 Colega mea va aduce și câteva exemple practice. Mulțumesc! Mulțumesc, Alessandro, și eu vreau să vă mulțumesc la rândul meu pentru invitația adresată. Aș începe prin a vă spune că cooperarea pe care o are BEI cu Comisia este o cooperare îndelungată, deoarece anul viitor vom sărbători 50 de ani de cooperare în uh, cadrul ACP. Iată deci o perioadă lungă în care BEI a fost în slujba statelor membre și a țărilor partenere. Avem uh, și alte acorduri uh, pe lângă cel cu țările ACP. Am vrut să menționez totuși acest lucru în deschidere. Și uh, aș face legătura cu unul dintre instrumentele de finanțare combinată pe care anul viitor vom miza, și anume Fondul Fiduciar pentru infrastructură în Africa, iar în cadrul acestuia aș menționa un proiect care, cred eu, ilustrează perfect modul în care noi, în calitate de instituție financiară, putem să venim în sprijinul Uniunii Europeană pentru uh, a finanța proiecte. Este un proiect uh, de producție de energie electrică în zona marilor lacuri um, din Africa, între Rwanda și Congo. Sunt um, acolo trei țări vizate, uh, Republica Democratică Congo, Rwanda și Burundi. Și am uh, colaborat foarte îndeaproape cu Comisia, am trimis acolo o delegație încă din 2008. Este o cursă lungă, deoarece am trecut prin foarte multe etape tehnice, apoi am avut uh, o etapă organizatorică, instituțională. Am vrut să elaborăm un proiect pentru a treia centrală în această zonă. Există deja două acolo și uh, Colaborând foarte strâns cu Comisia Europeană, am reușit să elaborăm proiectul și am reușit să atragem alte instituții, alte organisme de finanțare. Sigur, mai întâi uh, cele din uh, Europa, dar și Banca Mondială, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Regională Sud-Africană, Și am ajuns, deci, într-o etapă în care putem, în sfârșit, să credem că în anii ce urmează, până în 2018, sperăm noi, această centrală va putea să alimenteze regiunea cu electricitate, lucru uh, critic pentru regiunea respectivă. Aș mai spune că în acest proiect am reușit să aducem la aceeași masă trei state care nu au cele mai bune relații între ele. Am reușit să aducem la aceeași masă trei miniștri, lucru care cred eu că are o oarecare importanță. A fost un succes în sine. Și acesta e doar un exemplu pot să vă mai menționez și altele, dar deoarece timpul uh, este scurt, mă limitez la acest singur exemplu. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc foarte mult. O să iau acum cuvântul în numele domnului Bart Stas. Comisia noastră se bucură de faptul că această platformă își începe în sfârșit lucrările. Prima reuniune a avut loc pe 14 decembrie, săptămâna trecută. Domnul Stas, observatorul nostru în cadrul acestei platforme, n-a putut, din păcate, să asiste la lucrări, deoarece este bolnav. Totuși, amintesc faptul că Comisia Europeană ne-a trimis raportul său cu privire la activitatea platformei sub forma unei scrisori care a fost adresată secretarului general, scrisoare primită pe 26 octombrie. Deoarece scrisoarea nu ne permite să ne exprimăm avizul uh, în mod oficial uh, și nedorind să blocăm uh, lansarea acestei platforme, Vrem să lansăm o consultare în perioada următoare. La prima ședință, la prima reuniune acestei platforme, unele state membre au spus că propunerile Comisiei sunt uh, destul de diferite de acordul la care ajunseseră Comisia și statele membre în uh, grupul de lucru. Și au cerut o confirmare pentru ca propunerea Comisiei să rămână deschisă spre negociere. Iată punctele la care Comisia noastră ține. Numele convenit inițial pentru această platformă era platformă cu privire la combinarea creditelor și uh, fondurilor nerambursabile în cooperarea externă. DEVE consideră că numele acesta mai uh, restrictiv decât cel prevăzut inițial ar trebui totuși să includă în mod explicit termenul dezvoltare, deoarece ea se reformă la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și nu la alte instrumente de finanțare externă ale Uniunii. Prima reuniune a platformei a constat în examinarea regulamentului de procedură al acesteia. Noi, uh, ca și câteva state membre, considerăm că BEI, instituție oficială a Uniunii Europene, care este obligată să respecte obiectivele Uniunii în materie de dezvoltare, deci această instituție ar trebui să fie inclusă în grupul la nivel politic al platformei. DV se bucură de faptul că, așa cum au spus unele state membre prezente la reuniune, această chestiune a reprezentării nu este finalizată. Vom reveni la acest subiect și vom sublinia prioritățile Comisiei DEVE în cadrul platformei. Prioritățile noastre pe care le-am uh, afirmat în mai multe rânduri se referă la o primă analiză de impact uh, cu privire la concentrarea activităților și o analiză a impactului pe care le-ar avea aceste instrumente de finanțare la nivel economic și social. Noi suntem gata să contribuim la dezbateri cu propuneri detaliate. Dorește cineva să ia cuvântul cu privire la această platformă? Dacă nu, am să dau cuvântul din nou, pe scurt, domnului Raisconde, domnului Carano și doamnei Colan. Dacă aveți uh, observații sau adăugiri de făcut. Oui, madame. Oui, je, je vous rem... Domnul Raisconde. Mulțumesc, doamna președinte. În ce ne privește, lucrul cel mai important este să se înceapă lucrările. Pregătirea a durat uh, un an de zile și uh, poate, așa după cum ați spus, uh, nu am pus încă toate detaliile la punct, nu e totul finalizat, va trebui să mai lucrăm la unele aspecte, însă în ce privește comisia, în următoarea perioadă este esențial să lansăm, să demarăm lucrările tehnice. Trebuie să analizăm instrumentele existente și să trasăm un cadru pentru activitățile de blending, de combinare a instrumentelor, începând cu 2014. Noi credem că aceasta este principala prioritate. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și le voi transmite comisiei. Mulțumesc! Domnule Carano. We, we fully support... Mulțumesc. Ideea că acesta este un proces în continuă îmbunătățire este evident și noi credem că ambiția platformei ar trebui să fie mai mare decât ce se menționează în propunerea curentă. Noi am participat la numeroase schimburi de opinii, inclusiv cu Parlamentul, atunci de unde a reieșit ideea, acum un an și jumătate, vis-a-vis -vis de um, revizuirea mandatului extern al BEI. Și de aici a generat, a reieșit ideea creării acestui, acestei platforme. Este adevărat că ne așteptăm la un corp european uh, sau un, uh, un nucleu de instituții europene, inclusiv BEI, care să ia parte la definirea modului în care putem uh, pune la oaltă um, resursele financiare și tehnice în vederea îmbunătățirea eficacității, eficienței și coerenței. Vă mulțumim foarte mult pentru propunere. A fost, de fapt, uh, concluzia grupului de experți ca BEI să joace un rol uh, important în ambele grupuri de lucru. Mulțumesc! Euh, merci à vous tous. Vă mulțumesc tuturor. Eu acord foarte multă importanță acestei platforme și forței pe care ea o poate avea, celor 10 miliarde pe care le putem investi și combina cu investițiile pe care le facem. Uh, BEI are un loc uh, foarte bine stabilit și n-ar trebui amestecată cu alte instituții financiare. De aceea va trebui să mai uh, lucrăm și să ne reîntâlnim peste câtva timp pentru a discuta despre toate aceste aspecte. Acum uh, declară închisă reuniunea noastră. Vom reîncepe mâine la ora 9 cu ușile închise, reuniunea coordonatorilor. Aceasta va continua tot cu ușile închise la ora 10 cu un feedback privind instrumentele de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare. Iar reuniunea deschisă va începe la ora 10 și 20 printr-un schimb de vederi cu doamna comisar Gheorgheva privind programul de lucru al Comisiei pe 2013 în ceea ce privește ajutoarele umanitare și celelalte priorități operaționale. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și vă doresc o seară foarte plăcută. Pe mâine!